Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich eröffne die Sitzung. Stimați colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Erstens entschuldigen Sie, dass wir ein paar Minuten später anfangen. Mai întâi dați-mi voie să-mi cer scuze pentru faptul că am întârziat un pic din cauza ședinței coordonatorilor pe care n-am reușit să o încheiem uh, la ora la care ne propuseserăm. De asemenea, aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord cu ordinea de zi de astăzi. Ich hätte dann unter Punkt 3 eine Ankündigung zu machen. La punctul 3, comunicările președintelui, Punctul 13 a fost uh, eliminat pentru că colegul uh, care se ocupa de acest punct nu este prezent. De asemenea, după amiază vom începe reuniunea mai târziu din cauza uh, suprapunerii cu ședința plenară și, în al treilea rând, mâine vă invităm călduros la o audiere. Vă rog așadar să participați la această audiere. Sunt convins că vom avea un schimb de opinie extrem de fructuos în urma uh, uh, comunicărilor domnului comisar Tajani. Așadar, după această scurtă pauză de Paște, mă bucur să ne revedem și să trecem la treabă. La punctul 4 de pe ordinea de zi avem aprobarea procesului verbal. Dacă există observații, dacă nu, aceste procese verbale vor fi adoptate. Și astfel ajungem la punctul 5 de pe ordinea de zi, politica comunitară în materie de inovare într-o lume în schimbare. Voi da cuvântul domnului Winkler. Am uh, schimbat un pic uh, momentul în care am inclus acest punct pe ordinea de zi, pentru că ieri n-am dorit să-l includem. Așadar, dau cuvântul domnului Winkler. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, am amânat acest punct de pe ordinea de zi, însă n-am reușit să găsim un moment în care să-i acordăm mai mult timp. Așa că aș vrea să mulțumesc de îndată tuturor colegilor care au contribuit la acest uh, raport. Sunt 108 amendamente, o cifră destul de normală pentru acest uh, tip de raport este o temă foarte importantă și probabil că nu va apărea extrem de complicată celor care sunt implicați. Vrem ca textul să fie cât mai accesibil, de aceea voi încerca să simplific lucrurile, încercând să unesc câteva Uh, amendamente de compromis. Eu însumi am înaintat câteva amendamente în urma primului schimb de opinii care a avut loc aici în cadrul comisiei. Aceste amendamente reflectă pozițiile unora dintre colegi în timpul exprimate în timpul dezbaterilor. De exemplu, subiectul privitor la uh, finanțarea riscurilor, problema legată de uh, indicatori, de efectele sinergice ale mai multor programe, fondurile structurale și problema grupului de experți la nivel înalt, precum și cea a tehnologiilor cheie sau valoar, plus valoarea pentru societate. Toate acestea pun probleme importante de coordonare între diferitele direcții generale de la Comisie. Așadar, am înaintat și eu amendamente ca și alți colegi și sunt convins că colegii vor constata că punctele lor de vedere se regăsesc în amendamentele acestea. Am discutat cu doamna Merkes, care a propus o serie de uh, eliminări din text, dar cred că una peste alta, putem să ajungem la un compromis. Și ideea nu ar trebui să fie de a ne ține cu dinții de ceea ce există deja în acest sector, ci să punem accentul pe creativitate, pe inovare și pe implicarea tinerilor. Cu alte cuvinte, e nevoie de finanțare pentru uh, ideile inovatoare ale tinerilor. Pentru ca ideile acestea să-și regăsească până la urmă calea către practica sectorului. Există o solicitare din partea reprezentantului Comisiei Există o întrebare, îmi cer scuze, pentru reprezentantul Comisiei. Dacă ne poate spune mai multe despre calendarul avut în vedere. Vom include cumva în acest calendar și ceva despre platforma mm, europeană pentru inovare. De asemenea, se va putea organiza o coordonare adecvată între direcțiile generale ne puteți spune uh, câteva lucruri despre uh, grupul de lucru de experți la nivel înalt? Mulțumesc, spune domnul președinte, domnul Merchis. Doamna Merchis, îmi cer scuze. Mulțumesc. Mai întâi mulțumesc domnului Winkler pentru colaborare și pentru acest raport bun. Aș vrea să accentuez faptul că avem nevoie de schimbări structurale, avem nevoie de o altă societate. Sigur, combatem schimbările climatice, însă de ce să nu ne gândim și la promovarea unei uh, societăți durabile, nu neapărat o societate care să se lupte cu un lucru sau cu altul, având în vedere în același timp și schimbările structurale. Raportul acesta pune accentul pe faptul că inovarea este cheia pentru o societate inovatoare. Mie mi se pare foarte important să nu ne concentrăm doar pe veniturile din economie, nu numai la veniturile pentru companii, deși acestea sunt foarte importante, ci să avem în vedere și veniturile pentru societate și pentru mediu. Se pune accentul în acest raport pe uh, sinergia dintre inovare, piață și economie. Avem nevoie de produse care să poată fi puse pe piață și în același timp de produse verzi. De asemenea, trebuie umplut golul acesta prin implicarea cetățenilor. Lucru care ar duce la crearea de noi locuri de muncă, dar și la stimularea creativității cetățenilor în general, pentru a promova inovarea, ne trebuie un sistem de stimulare a creativității și inovării mai eficient. Ne trebuie trebuie să punem accentul pe educație. Avem nevoie de o abordare verticală și orizontală, cu alte cuvinte să asigurăm colaborarea dintre statele membre și dintre regiuni, dar și dintre instituții. Și spun și dintre instituții, pentru că Trebuie ca și în interiorul comisiei să existe o abordare orizontală ca fiecare să se concentreze pe domeniul său de activitate pentru a promova inovarea. Și, în fine, dar nu în cele din urmă, trebuie să ne gândim și la materiile prime. Noi utilizăm în prezent materii prime rare pentru inovare, or cred că ar trebui ca între inovare și raritatea acestor materii prime ar trebui să, pun, să facem o legătură. Este unul dintre lucrurile pe care Comisia ar trebui să pună accentul și, de-al minter, nici în raport nu-l regăsesc, de aceea susțin, rog Comisia ca acest subiect să fie abordat pe viitor de către Comisie. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Tacula în continuare. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului Winkler pentru raportul foarte bun. Analizând acum uh, acest raport în întregimea sa și amintindu-mi contextul acestuia, înțeleg că este vorba de o Uh, înțelegere mai bună a obiectivelor pe care și le propune Comisia. Și până la urmă, ce ne propunem așadar? Iată, avem 108 amendamente, care mie mi se pare un număr exagerat de mare. Trebuie să avem în vedere plus valoarea acestor amendamente. Pentru că Prea adesea am impresia că nu ne gândim la lucrul acesta, nu ne gândim la ce aduc efectiv, ce avantaje prezinte, amenda, prezintă amendamentele respective, ci vrem pur și simplu ca și vocea noastră să se audă în cutare sau cutare raport. Ori eu nu cred că trebuie să fim individualiști, trebuie să ne gândim la Europa. Și încă un lucru care îmi vine în minte. Săptămâna trecută în Finlanda, un uh, cotidian finlandez a avut un articol despre cei mai harnici eurodeputați, arătând că deputații cei mai harnici sunt ei, cei care vin cu cele mai multe amendamente, dar eu nu cred că așa stau lucrurile. Eu cred că cei mai buni de eurodeputați sunt tocmai cei care vin cu cele mai multe propuneri de compromis. De aceea insist asupra faptului că domnul Winkler a oferit un raport foarte bun și cred că este absolut suficientă prezentarea pe care a făcut-o dumnealui de aceea cred că cei care au venit și au înaintat amendamente ar trebui să se mai gândească dacă chiar acestea sunt utile raportului. Eu cred că cu cât sunt uh, mai multe moașe, cu atât uh, e mai rău pentru copil. Așa că eu zic să ne gândim până la urmă la fondul problemei la esența acestui raport și de aceea vreau să-mi exprim sprijinul total pentru domnul Winkler. Domnul Buti Kafa. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să-i mulțumesc domnului, domnului Winkler pentru activitatea sa. Pe marginea acestui raport, și, în general, pe marginea abordării pe care o are cu privire la tema inovării. Și aici sunt întru totul de acord cu doamna Merkis. A fost o foarte corectă prezentare a abordării uh, de bază a acestei probleme. Inovarea trebuie să fie privit ca un proces social în sens mai vast, pentru că ea are implicații sociale importante. Și de aceea cred că Domnul Winkler, cu adevărat a ținut seama de unele dintre observațiile făcute în reuniunile anterioare. Aș dori să mm, fac câteva observații și în marginea observațiilor antevorbitorilor. Eu cred că putem să colaborăm în mod constructiv în uh, abordarea acestor teme. Pentru mine un subiect important și un punct unde raportul putea să fie mai uh, bun este cel legat de rolul IMM-urilor în economie. De asemenea, aș vrea să mai uh, accentuăm o dată eco-inovarea. Cu alte cuvinte, o eficiență sporită a surselor de energie, iarăși un subiect la care s-a referit și doamna Merkis. Și în al treilea rând, centrele de cunoaștere și rolul achizițiilor publice ca o cale de promovare a inovării în societate. Și, în fine, ultima observație pe care vreau să o fac se referă la politica brevetelor și, în acest sens, am, am înaintat și un amendament. Și această chestiune este foarte importantă pentru imm ul Cred că suntem pe drumul cel bun și mulțumesc încă o dată domnului Winkler. Mulțumesc și ultimul vorbitor, domnul Tsukalis. Vă rog să ne concentrăm puțin pe orar. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul domnului Winkler privește o strategie europeană în materie de inovare care să corespundă în mod mai eficient nevoilor societății contemporane. Prin amendamentele pe care le-am înaintat, am dorit să pun accentul pe câteva subiecte foarte importante din punctul meu de vedere. De exemplu, cele trei aspecte ale cunoașterii sau strânsa legătură între inovare și spiritul antreprenorial prin consolidarea dialogului dintre uh, universități și sectorul industrial. Am votat uh, raportul doamnei Durel pentru promovarea creativității și a centrelor de uh, cercetare universitară. În prezent, în Europa sunt circa 2000 de astfel de centre, însă puține dintre ele au cu adevărat un nivel uh, mondial. Ori trebuie să încercăm să încurajăm nu doar mediul academic, ci și să promovăm aceste centre în vederea atragerii de investiții. De aceea, prin amendamentul 60 pe care l-am înaintat, am propus ca 10% din creditele oricărui program european de dezvoltare să fie dedicate inovării. Și un alt aspect foarte important în cadrul acestei teme legate de inovare îl reprezintă inițiativele angajate în cadrul temei consolidării inovării, și anume o abordare centrată pe om. Omul este, până la urmă, motorul tuturor acestor eforturi și, până la urmă, de om depinde succesul uh, acestor eforturi. Vă mulțumesc! Și cu aceasta am încheiat acest punct. Domnul Winkler, dacă doriți să interveniți din nou? Nu? Atunci votul va avea loc la sfârșitul lunii aprilie și cu asta trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Votarea. Aveți cu toții cartele de vot? Bun, atunci pregătiți-vă cartelele de vot și, dacă sunteți gata, putem începe. Mai întâi, raportul TOIA. Oh, Bun, începem votul. Sunt foarte, foarte multe amendamente. Uh, wenn zu viele von der Fraktion sind. Ja, okay. If there's some from the uh, groups too much. Ich uh, komme zur Abstimmung. Amendment 29, Zustimmung. Gegenstimmen. Enthaltung beschlossen. 30, Zustimmung. 29, adoptat. 30, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 31, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 34 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotriva, abțineri, adoptate. 38 este caduc, 39 cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 40-41 identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 până la 48 sunt caduce. 49 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă 50. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Adoptat. 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 53 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 55. Vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține, se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă? Da, se adoptă. 60 pentru. Verificăm la 59. Deci verificăm prin vot electronic la 59. Votul e deschis. Votul e închis și se adoptă. Bun, s-a confirmat. Acum 60. Cine este pentru? Sunt probleme, spune președintele. 19 împotrivă. Doamna Madioel? Nu am bule... cardul de votare. Îmi pare rău. Nu pot să votez, spune doamna Madioel. Bun, 60 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 61. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 62. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 63. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ajungem la 64. Vot pe părți. Am avut o cerere în acest sens. Care sunt cele două părți? Bun. Prima parte la 64 votăm acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 66 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul, amendamentul de compromis 2. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Ajungem la 71. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, adoptat. 72. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 78. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 79 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 80 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 81 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 82 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 83 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 92 pentru, împotrivă, Abținere adoptat. 93. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Adoptat. 94. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 95. Pentru. 95 caduc. 96. Pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. da, <clears throat> 97. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 98. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 99. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 101 pentru, 2 mm, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, deci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 105 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 106 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 107 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 108 pentru. Nu, 109. Care este caduc? Trecem la 110. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4. P pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm. Verificare. Deci vot electronic la 4A. Am în amendamentul de compromis 4A. Votăm. Avem trei deputați PP în plus. Bun. Votul s-a închis. 1 și cu 1 de la doamna Amadurel două voturi. Bun, în orice caz, avem o majoritate clară de pentru. Acum 4B. Este caduc. Domnul Chichester. Când ne uităm pe ecran, avem informația completă, vedem numai votul total și numărul de voturi pentru. Nu avem toate datele privind votul. Nu știu, spune președintele, mă scuzi. Bun, deci 29 plus 2, 31 pentru și 20 împotriva. Deci amendamentul de compromis 4B l-am făcut, așa că trecem direct la 116. Cine este pentru? 116. Nimeni? Deci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă 117 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă 118. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 119 pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 120. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 121. Pentru. Împotrivă. Respins. Considerentele. 1. Amendamentul 1 de la considerente. Cine este pentru? Doriți să verificăm? La 121, prin vot electronic. Nicio problemă. Deci la 121 vă rog să introduceți cartelele. La 121. Votul e deschis. Votul s-a închis. 30 pentru, 19 împotrivă. Deci se adoptă. Foarte bine, e adoptat. Trecem la considerente. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Deci, la 1. Pentru. Împotrivă. Este respins. 2. Cine este pentru? Verificăm. Foarte bine. Amendamentul 1 de la considerente. Votul electronic e deschis. Votul s-a închis. Avem rezultatele pe ecran. 27 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. Avem doi deputați care n-au cartelele de vot. Ce facem? Bun. Deci este adoptat oricum. Vorbeam de doi. Nu, acum suntem la doi. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 3 este caduc. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri? Adoptat. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm. La 5, votul s-a deschis, votul s-a închis. Respins. 27, 21, 6. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, adoptat. 7. <clears throat> Pentru, împotriva, abțineri, respins. 8 pentru, împotriva, verificăm. Deci verificăm la 8, votul s-a deschis, votul s-a închis, Avem un deputat PP în plus. Acum lucrurile s-au rezolvat. Am închis votul la 8. E respins. 9 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 10 pentru. Împotrivă abținere adoptat, 11 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 13. Pentru, <clears throat> împotrivă, abțineri se adoptă, 14 pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 17 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 17. Votul s-a deschis, votul s-a închis, Iarăși avem un deputat PPM+. Plus. Votul s-a închis. Rezultatele e respins. 18 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 19 pentru, împotrivă, abțineri, nu este adoptat și este respins. Acum 20 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 21 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 22. Verificăm la 21. Votul s-a deschis. Iarăși un deputat PPM plus. Votul s-a închis. Nu, tot așa. Excedentar. Votul s-a închis. Se adoptă. 22 pentru. Deci, cine este pentru la 22? Cine este împotriva Abțineri adoptat? 23 pentru. Împotriva abțineri adoptat. 24 pentru împotriva abținerea adoptat 25 pentru, împotriva abținerea adoptat 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă 27 pentru, împotriva cine se abține se adoptă 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Avizul MV 1 1 de la Envy. Cine este pentru, împotrivă? Nu. O luăm de la capăt. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 2. Este caduc 3. 3 de la Envy. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 5. Numai ultima propoziție. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9. Pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 10 de la Envy. Pentru, împotrivă, abțineri respins. Facem o verificare. Deci, la 10, aviz Envy, verificăm. un parlamentar PPM+. Plus. Votul s-a închis acum și amendamentul se adoptă. 10. 11 acum pentru, botrivă. abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 21 cade. 22 pentru. Împotriva. Abținere adoptat. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și 24 cade. Bun. Acum votul final. Vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Avem rezultatele. Iar avem un deputat în Plus. Bun. Votul s-a închis acum. Raportul este adoptat. Mulțumesc, felicitări. Doamna Lenaik. Bun. Numărul 1, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. MV 11, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37, cine este pentru, 37 și 38 împreună. Ce este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. MV 13. Îmi cer scuze. 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. MV 13. Ce e pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 41, amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2, cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. MV16, cine e pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 10, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 52, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11, cine e pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 12. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 7. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 56 pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A doua parte. Cine e pentru? A doua parte cade. 15. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15 a trecut, A trebuit să adoptăm amendamentul 20. E adevărat. MV20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. MV20. Vot electronic.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 Se adoptă. Envy 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Envy 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Envy 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Numărul 5. Mulțumesc. S-a închis votul și se adoptă. la 40, 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. MV8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. MV8. Se adoptă. MV9. Două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, cine este pentru, verificăm prima parte. Prima parte în 9 vot electronic. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. MV10. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a închis foc, votul. Se adoptă. Vot final. Electronic. Vot final electronic. S-a închis. Avem doi deputați PPE în plus. S-a închis. Se adoptă. Și acum, numărul 8. Felicitări! Felicitări tuturor. Acum uh, putem să trecem la punctul 8. Cine este împotriva abțineri? 39. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 41 este adăugat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Cade compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18, cine este pentru, 18, cine este pentru, 18, încă o dată, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 18. Prea mulți deputați PPE. cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20, cine este pentru, abțineri se adoptă. 44 s-a adăugat, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. 22. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem la 46. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 49. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 25, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51, adăugare, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52, adăugare, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53, Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 54 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 55. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 26 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 56. Compromisul 2. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 în două părți, prima parte cine e pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Prima parte, 28. A doua parte, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 28. Pentru. Cincizeci opt cade.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 împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm? A patra parte. A cincea parte. Pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. 30 în două părți. Cine pentru? Cine e pentru? Prima parte. 30 prima parte. Mulțumesc. Cine e împotrivă? Verificăm. Prima parte, 30. A doua parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 60, adăugare, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă 61 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. O parte din 30 nu a fost adoptată. Am avut un plus și un minus. Da, am mai avut problema aceasta înainte. Prima parte însă era partea principală și a fost adoptată. Ce părere are raportorul? Sunteți de acord? 59 cade, sunteți de acord? 61 atunci. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 62. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 63, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Treizeci unu. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 66. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 67. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 32. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 35 este o adăugare, ce e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 cade, 3, cine e pentru? 3, pentru, împotrivă. Încă o dată. Pentru. Împotrivă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 Doi deputați PP în plus. Unul în plus. Un deputat PP în plus. Mulțumesc. S-a închis. Se adoptă. Și acum. Punctul următor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 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Numărul 9. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 13 pentru. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, 14. Pentru, pentru la 14. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic la 14. 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic la 2. abțineri se respinge, 18 se adaugă pentru intervenție fără microfon din sală. Nu există, ni se spune, interpretare în limba engleză. Bun, atunci o luăm de la început. Acum există interpretare în engleză? Charles, mă înțelegi? Da, acum da. Uite, m-am liniștit, acum mă înțelege Charles. Am o întrebare. Rezultatul a fost 17 la 16, dacă nu mă înșel. Aș vrea să știu dacă este vreun coleg care votează fără cartele electronică în prezent sau toată lumea votează cu ajutorul cartelei, fiindcă am impresia că dacă ar fi existat cineva care să voteze fără uh, cartelă și care ar fi vrut doar să vă semnaleze lucrul acesta, atunci uh, rezultatul votului ar fi fost altul. Președintele, mulțumesc că mi a atras atenția. Presupun că nimeni nu a ridicat mâna că votează fără cartelă. Pentru că dacă cumva nu aveți cartela, trebuie ca de fiecare dată să atrageți dumneavoastră atenția. Nu pot eu să verific de fiecare dată. Așadar, dacă votează cineva fără cartelă electronică, trebuie ca la momentul votului să-mi atragă atenția, alminter eu nu am de unde să știu. Mai sunt alte intervenții? Eu aș vrea să întreb secretariatul dacă există suficiente voturi din partea socialiștilor. Președintele, există suficiente voturi din partea socialiștilor? Nu. Doamna vrea să știe dacă sunt destule voturi? Bun. Ce vroiam eu să spun este că atunci când nu, e, nu votăm cu apel nominal, nu putem ști decât dacă există vreun grup care are prea multe voturi, dar nu dacă există vreun grup care are destule. Da, e important, deci nu avem cum să știm decât dacă sunt prea multe, nu dacă sunt prea puține. Dar Charles are dreptate. Vreau să insist și eu asupra faptului că, dacă e cineva care votează fără cartelă de vot, atunci trebuie să-mi atragă atenția de fiecare dată când votează. Altminteri, eu n-am cum să țin seama de votul său. Domnule președinte, eu votez fără cartelă electronică. Mi s-a spus însă că avem destule cartele, că grupul socialiștilor este complet, însă vă rog să mă, să-mi numărați și mie votul. Eu votez fără cartelă. Bun, în orice caz trebuie să ținem seama de obiecția lui Charles și să fim atenți. Bun, punctul 3 atunci. 18. La 18, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic? Bine. La 18 am deschis votul. Sunt două voturi din partea PP-ului în plus. Poate le mai dați și lor din excedentul dumneavoastră. Am închis votul? Douăzeci, trei la treizeci. Sunteți, dumneavoastră sunteți împotrivă sau pentru? Se respinge. Trei, cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Și ajungem acum la votul final. Minunat, votul s-a închis. Se adoptă, felicitări din nou. Și acum ajungem la raportul lui Said Karim. Nu este ultimul vot însă. Se pare că nu reușim să progresăm într-un ritm prea alert. Votăm 54, 53, 63 și 203 în bloc. Cine, sunt, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 55 și 45. Cine este pentru? Nu prea multă lume. Împotrivă? Abțineri? Astea sunt mai multe. Se respinge. 56 pentru. Vreți să verificăm electronic? La 55 și 45 verificăm prin vot electronic. 20 și 28 împotrivă sunteți, doamna Madera? Deci se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 57, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și trecem la 58, 59, 60, 150, 151 și așa mai departe. Le votăm pe toate în bloc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot pe părți la 62. Prima parte, cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și apoi trecem la 2, 3, 4, 29 în bloc. Cine-i pentru?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 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76 și 77 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 și următoarele le votăm în bloc, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83, cine pentru, împotrivă, Verificăm electronic la 83. Optzeci patru. 84. Zustimmung? Cine-i pentru? Împotrivă. 84 încă o dată. Cine-i pentru? Împotrivă. Verificăm prin vot electronic la 84. Omzeci și cinci. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 86. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 90. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 92. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 94. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 96. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, Verificăm prin vot electronic la 99. O sută și 101 votăm în bloc. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 102. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 13. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 103. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 104. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 108. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm prin vot electronic. 15. O sută nouă. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 111 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 112 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 115 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 116 și 118 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 119, 142 împreună cu 89 și 88 votăm în bloc. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 121. cine pentru? E retras? Nu. 121. Cine este pentru 121? Deci pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 123. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 124. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 20. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 126. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 127. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 21. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 128 ca, vă, suplim, ca amendament suplimentar pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 129 devine caduc, 130, a doua teză doar, Trebuie să votăm, de fapt, întregul text al amendamentului 130. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 22 pentru, împotriva, respins. 23 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 132 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 24 împotrivă, abțineri se adoptă. 133. A doua propoziție, cine este pentru? <clears throat> Împotriva? Abțineri se adoptă. 134. Pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 135. Pentru? Împotriva? Abținere adoptat. 47 52, 146, 147, toate se votează în bloc. Cine este pentru? Împotriva abțineri, adoptate. 143, pentru, împotriva, abținere adoptat. 26, pentru, Împotrivă. Abținere adoptat. 144 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 148 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Respins. 28, 28 pentru. verificare la 27. Votul e deschis, votul s-a închis. Este respins 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 157 pentru, împotrivă, abțineri, Adoptat 158 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 160 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 161 pentru, <clears throat> împotriva, abțineri, se adoptă. 32 pentru, cine împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 cade, 34. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, este respins, 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 163, o adăugire. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. O 164. Cine e pentru? L-am uitat pe 167. Doamna de Castillo? Microfon, vă rog. A apărut o confuzie în traducere. Atunci când amendamentele sunt caduce, Uh, merge mult prea repede votul, așa că trebuie să luăm în calcul acest aspect. Dacă avem 10 amendamente, pot să apară confuzii. Bine, nu mă vizează direct pe mine acest lucru. Cred că este un aspect general. Și coordonatoarea socialistă spune același lucru și s-a mai întâmplat acest lucru și în trecut. Trebuie să fim prudenți, vigilenți, poate să vorbim puțin mai lent când avem astfel de situații. Foarte bine. Mă uit totuși pe ceas, spune președintele. Bineînțeles că pot să repet și să reiau toate amendamentele care sunt caduce, care sunt respinse, însă durează mult. Deci, Ă, pe pagina 6 am avut multe amendamente caduce, la 167 era o adăugire, deci votăm 167, cine este pentru? Încă o dată, doriți? Trebuie să o luăm de la capăt. Poate că sunt prea rapid. 167, cine este pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. 168, 169 fără vot, 170 adăugire, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 172, 173 cad, 174 acum, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 171 <clears throat> este o adăugire, Cine este pentru? Abțineri. Se adoptă. 175 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 176 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 177 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 178 pentru. Împotriva Abțineri se adoptă 179. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 180 pentru? Împotrivă? Abțineri. Verificăm. La 180 vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Este respins. 181 este retras, 182 acum. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 183 pentru, împotriva, abțineri, respins. 184 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 38 pentru, Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 185 pentru, împotriva, abțineri, respins. 186, identic. 187 acum. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, adoptat 188 pentru împotriva abțineri adoptat 189 <clears throat> pentru împotriva abținere adoptat 190 pentru împotriva abțineri verificăm mai bine verificăm Deschidem, deci, la 190 votul electronic. Votul s-a închis. Este respins. 191 pentru, împotriva abțineri. La 191. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 192. Pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. 193 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 194 identic, 195 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Verificăm la 195 cine este pentru am deschis votul electronic. Votul s-a închis. Este respins. 40 pentru. Cine este pentru, cine e împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 196 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 42 pentru, <clears throat> împotriva abțineri, adoptat. 197 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Verificăm. Votul electronic s-a deschis. La 197, deci. Adăugire. Votul s-a închis acum. Respins. 198. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Aceeași situație. Așa că verificăm. La 198, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 43 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 199, cine e pentru, împotrivă, abținere respins. 200, pentru, împotriva, Abțineri se adoptă. Nu, se respinge. 201 acum. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 202. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 204. Pentru. La 204, cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 205 pentru. Împotriva. Cine se abține se adoptă. 206 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 207 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă 208 pentru împotrivă abțineri se adoptă. La 1 se adoptă, 46 cine este pentru împotrivă, abțineri, respins. 48 la considerente cine este pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 49 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final. Votul e deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Mulțumesc. Raportul doamnei Țavela Felicitări tuturor! Doamna Țavera dorește să spune ceva. Domnule președinte, o, ultimă, o propunere de ultim minut din partea socialiștilor. Compromisul 7, 4B. Practic, sensul este același, însă formularea este mai bună și uh, propun să adoptăm această propunere. 4b, conform propunerii socialiștilor. Haideți să așteptăm să ajungem la punctul respectiv. Bine? Însă amintiți-mi când ajungem acolo. Propunerea de compromis 1. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Cine e pentru? 7, pardon. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 7. Se respinge. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12. Cine este pentru, pentru, 12 încă o dată pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Um, amendamentele 22-24 cad. Compromisul 7. Mulțumesc, domnule președinte. Noul text este următorul. Amintește importanța negocierilor actuale cu privire la zona de liber schimb și încurajează țările să conlucreze pentru a-și armoniza pozițiile în contextul negocierilor OMC. Doamna Țavela propune un nou compromis, dacă am înțeles bine. Așa este? Da. Toate celelalte grupuri politice sunt de acord? Supun la vot acest nou compromis 7. Cine este pentru? Vă rog. Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mulțumesc. Acum avem amendamente individuale, o parte dintre ele sunt caduce. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot final acum. Vot electronic. S-a deschis votul. Se adoptă. Mulțumesc, doamna Țavela, și felicitări pentru toate aceste amendamente. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, Numărul 12. 12. Punctul 12 de pe ordinea de zi, o chestiune legată de energia atomică. Raportorul este doamna Harms. V-aș ruga să faceți uh, liniște. Doamnă Harms, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am impresia că nimeni nu a fost uh, atent la apelul dumneavoastră pentru a se face liniște. Pot continua? Încerc încă o dată, spune domnule domnul președinte. Doamna Harms are cuvântul și doar ea. Discutăm astăzi despre amendamentele care au fost uh, depuse la punctul legat de dezafectarea unităților 1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui. Dezafectare care se face cu sprijinul Uniunii Europene și conform tratatului de aderare. Comisia noastră a purtat numeroase dezbateri și au avut loc discuții și între raportorii din umbră și mine. Nu cred, deci, că este cazul să intrăm în toate detaliile, însă aș vrea să mă concentrez asupra mai multor elemente. În primul rând, aș vrea să spun clar că grupul meu consideră că este bine ca Uniunea Europeană să sprijine închiderea unităților 1-4 ale centralei de la Cozlodui. Uniunea Europeană s-a angajat să plătească pentru, de, pentru închiderea acestei centrale nucleare. Până acum nu s-au deblocat foarte multe fonduri însă poate că a venit uh, timpul și avem acum ocazia să arătăm cum contribuie Uniunea Europeană la suportarea acestei poveri de către Bulgaria. Bulgaria a primit 155 de milioane de euro. S-au uh, deblocat mai multe fonduri pentru Bulgaria. Și 155 de milioane de euro din bugetul european au fost uh, afectate Bulgariei. Am discutat uh, între raportori din umbră, dezbaterea a fost uh, foarte aprinsă și un uh, coleg nu voia să mă creadă pe cuvânt, însă spun încă o dată, este vorba despre 550 de milioane de euro. O sumă care corespunde prevederilor tratatului de aderare. Astăzi discutăm despre elemente care nu corespund tratatului, pentru că se merge mai departe decât uh, suma prevăzută de tratat. Suma aceasta suplimentară între 2010 și 2013, fondurile acestea care trebuie să meargă spre Bulgaria, se ridică la suma de 300 de milioane de euro. Este propunerea care a fost făcută de către Comisia Europeană și, în calitate de raportor, am spus de la bun început că este oportună deblocarea acestei sume. Comisia prevede 180 de milioane de euro pentru dezafectare și pentru gestiunea deșeurilor nucleare. În ceea ce privește combustibilii iradiați, trebuie să se investească în centrele depozitele provizorii, uh, pentru că nu există la ora actuală și trebuie să se pregătească depozitarea definitivă a deșeurilor nucleare. În acest raport abordez această chestiune, pentru că în Bulgaria se constată o situație inacceptabilă. Bulgaria pledează pentru utilizarea energiei atomice și continuă să o facă, însă în același timp nu ia nicio măsură pentru a gestiona consecințele producerii de energie atomică. E vorba despre elemente radioactive care nu sunt uh, stocate în mod adecvat, nu există nicio politică activă pentru a asigura gestionarea acestor uh, deșeuri. S-a spus că există acorduri cu Rusia. Rusia continuă să preia anumite deșeuri nucleare și unii raportori din umbră spun că nu e nevoie de o instalație de stocare a deșeurilor nucleare pentru că Rusia se ocupă de acesta. Dezbaterea a fost foarte aprinsă și polemică. s-a efectuat și o vizită în Bulgaria și comisarul competent a repetat că gestiunea deșeurilor radioactive în afara Uniunii Europene este o soluție inacceptabilă. Și salut faptul că domnul Singer în ultimele luni a repetat în mai multe rânduri că proiectul prioritar printre dosarele de care se ocupă este elaborarea unei directive care să stabilească standardele necesare pentru pregătirea deșeurilor nucleare și pentru crearea unui centru de stocare intermediară și finală a deșeurilor radioactive. A fost deja lansată o procedură de consultare și aștept cu nerăbdare directiva. Utilizarea celei de-a patra tranșe de finanțare în Bulgaria pentru centrala de la Kozlodu este un subiect care nu a fost discutat. Ar fi fost preferabil să existe deja această directivă, pentru că Bulgaria nu trebuie să se mulțumească să exporte deșeuri radioactive. E nevoie de măsuri concrete pentru a se asigura stocarea finală a deșeurilor radioactive. Singurul lucru care nu îmi place în propunerea Comisiei, care se referă la utilizarea fondurilor, singurul punct care nu îmi place este acesta – Vorbim despre 300 de milioane de euro pentru perioada 2010-2013 și aceste fonduri ar trebui să fie utilizate pentru reconstrucția unei părți a centralei de la Coslodui. Asta nu mă deranjează, am vorbit deja despre asta și pare util, pentru că trebuie să se investească în stocarea intermediară, însă problema este cu restul de 120 de milioane de euro și în raport spun că acești, aceste 120 de milioane de euro trebuie să fie folosite pentru pregătirea unor instalații de stocare finală. Bulgaria trebuie să urmeze exemplul altor state, membre sau nu ale Uniunii Europene. Elveția, Suedia și alte țări se preocupă de stocarea eficace a deșeurilor nucleare. Bulgaria ar putea să se inspire din aceste situații. Aceste 120 de milioane de euro ar putea fi investite în stocate ar putea fi investite în stocarea finală. Și întrebarea este când va începe Bulgaria să facă eforturi în acest sens. Înainte de a încheia, și înainte de a se supune la vot acest raport în comisia noastră, dați-mi voie să rog comisia să facă o evaluare a situației în ceea ce privește stocarea, depozitarea finală în Bulgaria. De asemenea, aș dori ca comisia să-mi vorbească despre depozitarea intermediară și uh, să ne dea detalii despre cele 300 de milioane de euro. Chiar ține această sumă de tratatul de aderare? Sau vorbim despre un supliment, pentru că părerile sunt împărțite și nu reușim să ne punem de acord. Și, în sfârșit, un alt aspect uh, pe care l-am discutat cu raportorii din umbră și cu deputații din Comisia ENVI, fără să ajungem la o concluzie satisfăcătoare, Există cu adevărat o penurie de electricitate în Bulgaria și dacă da, cum se explică? Cum se explică faptul acesta, având în vedere că exporturile bulgărești continuă să crească, pentru că au crescut exporturile? Cum se explică de asemenea emisiile de dioxid de carbon care sunt în creștere? fenomenul acesta are legătură cu dezafectarea blocurilor 1 uh, și 2? Vă mulțumesc uh, foarte mult. Cred că am discutat uh, suficient despre propunerea de compromis și mă opresc aici pentru moment. Mulțumesc. Domnul Rubi care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc Comisiei și să o felicit în același timp, pentru că poziția sa este aceeași ca și a Parlamentului, și anume să se uh, acorde prioritate sănătății. În 2002 uh, s-a stabilit că Comisia era competentă și pentru protecția împotriva substanțelor periculoase și în anul 2009 s-a creat o bază pentru protecția împotriva combustibilor nucleari. Avem o bază juridică pentru dezafectarea centralelor nucleare și avem o bază juridică pentru depozitarea deșeurilor nucleare. Odată cu adoptarea strategiei de la Lisabona, Parlamentul European are noi responsabilități. Este important să evităm distorsionarea concurenței în statele membre ale Uniunii Europene. E nevoie de standarde uniforme, deci. Și îi mulțumesc comisarului Oettinger care a arătat clar că deșeurile nucleare sunt uh, o chestiune în privința care e nevoie de un sistem european de monitorizare, în așa fel încât să existe standarde comune în Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamna Herzog. Mulțumesc. Dragi colegi, voi fi foarte concisă. Aș vrea să pun două întrebări. În primul rând, Există o penurie de electricitate sau nu în Bulgaria? Există o penurie de electricitate în Balcanii Occidentali, ceea ce creează probleme nu doar Bulgariei, ci și țărilor vecine și cred că este o problemă importantă. E nevoie de rețea și, da, există o penurie de electricitate și creează probleme regiunii, inclusiv în țara mea, care este destul de departe de Coslodui. Rețeaua este limitată și toate țările din regiune se confruntă cu probleme. A doua chestiune nu se leagă de conținut. În 2006, Bulgaria nu era membra Uniunii Europene. Atunci s-a conceput cadrul multianual. Bulgaria nu eram membră și am acceptat cu toții aici în Comisia ITRE că Bulgariei trebuie să se acorde același sprijin ca și Lituaniei și Slovaciei. Cred că a fost o idee foarte bună să acordăm același tratament celor trei țări. În 2006, când s-a conceput uh, cadrul multianual, Bulgaria nu era membră și nu s-a creat aceste linie bugetare, ceea ce a creat probleme bugetare. Comisia ITRE trebuie să continue să uh, pledeze pentru, ace, pentru cazul Bulgariei. Există un acord. Este adevărat, însă în calitate de raportoare pentru bugetul 2000, 11 Trebuie să spun că am trimis o scrisoare Comisiei pentru Bugete și, printre altele, am solicitat mijloacele financiare necesare. Menționez acest lucru pentru că raportorul din umbră, din partea verzilor, raportorul din umbră pentru buget, are o opinie foarte diferită de aceea exprimată de doamna Harms în raportul ei. De aceea trebuie să fim uniți și trebuie să fim consecvenți. Dacă solicităm fonduri, trebuie să ținem cont de asta și când elaborăm alte rapoarte. Menționez acest lucru pentru că nu ne va fi ușor să ne menținem poziția în Comisia pentru Bugete, nu din cauza coslodului, ci din cauza provocării pe care o reprezintă revizuirea la mijloc de drum a cadrului multianual. Deci, încă o dată, atunci când uh, redactăm raportul cu privire la proiectul de buget, uh, haideți să ținem cont de decizia pe care o luăm aici. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul raportorului fictiv. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să spun următorul lucru. Apreciez foarte mult uh, Bulgaria și cred că trebuie să susținem acest proces de dezafectare. Însă avem oarecare experiență în domeniu, noi, în Slovacia, și știm care sunt problemele care ar putea apărea. Pe viitor acest proces trebuie să fie mai echilibrat. Practic, vorbim despre o investiție importantă și poate că acești bani ar trebui folosiți pentru a crește siguranța acestor instalații. Dezafectarea costă foarte mulți bani și vrem să cheltuim chiar, mulți, și chiar și mai mulți bani. Or, o problemă este că o parte dintre banii europeni nu ajung în Bulgaria, ci ajung în cele din urmă în Rusia. Rusia va fi beneficiarul unei bune părți din aceste fonduri. Vom fi cheltuit foarte mulți bani pentru dezafectare și cred că ar trebui mai degrabă să promovăm siguranța instalațiilor și să rezolvăm problema depozitării finale. S-ar genera astfel și locuri de muncă în țările noastre. Mulțumesc! O să închid lista vorbitorilor pentru că mai avem încă două puncte și trebuie să terminăm la ora 12 și jumătate. Domnul Oracev. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm astăzi despre raport și despre amendamente și aș vrea să profit de ocazie pentru a le mulțumi tuturor colegilor care au avut o abordare constructivă și care confirmă necesitatea de a se acorda sprijin suplimentar pentru a se dezafecta cele patru blocuri reactoare rămase. Le mulțumesc colegilor care doresc să sprijine sectorul nuclear în Bulgaria pentru a se spori eficiența energetică, pentru a se crește folosirea energiilor regenerabile și pentru a se moderniza sectorul energetic. Haideți să ne amintim că Bulgaria a dezafectat patru blocuri reactoare. Aceste blocuri reactoare au fost dezafectate, ceea ce a dus la scăderea drastică a capacităților. Datorită sprijinului Uniunii Europene, această scădere s-a compensat prin creșterea eficienței energetice și prin economii. Până în 2009 am recuperat peste o treime din pierdere și considerăm că Uniunea Europeană trebuie să continue să acorde sprijin. Nu a existat o criză energetică în Bulgaria și acest lucru se datorează Uniunii Europene, care îi mulțumim. Uniunea Europeană ne-a ajutat să, să prevenim o eventuală criză. Este clar că dacă am fi traversat o criză, am fi fost obligați să redeschidem reactoarele. Și acest lucru figurează, de altfel, în tratatul de aderare al Bulgariei. Principala problemă cu această propunere a Comisiei este poziția verzilor, care insistă pentru ca 40% din sprijinul financiar suplimentar să fie folosite pentru un depozit provizoriu extern. Nu suntem de acord cu acest lucru. În primul rând pentru că Bulgaria are o altă strategie pentru gestiunea deșeurilor nucleare Există o strategie operațională care este bine cunoscută de către Comisia Europeană, este bine cunoscută de către toate țările care au semnat convenția cu privire la gestiunea deșeurilor radioactive. Această strategie prevede că Bulgaria va procesa deșeurile și le va îngropa după procesare. Or, asta nu se poate întâmpla de pe o zi pe alta și nici în următorii ani. În același timp, datorită sprijinului Uniunii Europene, am putut crea situri pentru depozitarea provizorie, o depozitare pentru 100 uh, de ani. Este vorba despre o încercare a noastră de a ține cont atât de nevoile noastre cât și de interesele partenerilor din Uniunea Europeană asistența financiară va fi folosită și pentru a crea depozite pentru uh, deșeurile uh, slab sau mediu radioactive. Dacă direcționăm 40% din aceste fonduri către un obiectiv care nu este relevant din punctul de vedere al dezafectării unităților, dacă direcționăm astfel 40% de fonduri, încă o dată, blocăm o sumă uriașă pentru o perioadă mare de timp. Și nu este nici eficient, nici productiv. Și ca atare nu ar trebui să permitem acest lucru. Domnul Brezină. Tam, kde má na mysli vysoké... Mulțumesc, sunt pe deplin de acord cu raportorul în privința standardelor ridicate pentru deșeurile radioactive și în privința aspectelor de securitate. Pe de altă parte însă, sunt întrucâtva surprins de faptul că depozitarea deșeurilor radioactive va avea loc undeva în Federația Rusă. Până la urmă, dacă deșeurile sunt uh, depozitate în condiții de siguranță, e adevărat, nu mai contează unde sunt ele depozitate. Aș dori să vă mai atrag atenția și asupra unui alt aspect, legat de țările candidate. Singura țară care nu a fost în favoarea utilizării energiei nucleare a fost Cehia. Din păcate însă, prietenii noștri slovaci nu au fost la fel de norocoși. Ei continuă să utilizeze energia nucleară. Și de aceea, cred că această decizie privind dezafectarea unităților uh, nucleare a fost o decizie mai degrabă de ordin politic decât de ordin tehnic și de aceea putem să continuăm să ne plângem acum de faptul că Bulgaria continuă să exporte energie electrică, ci trebuie să abordăm problema generării de dioxid de carbon. O bună parte din aceste probleme însă se leagă tocmai de dezafectarea centralei de la Cosmo Coslodui. Vă mulțumesc! Domnul Balcis. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi pentru elaborarea acestui uh, raport foarte important. Pe scurt, aș vrea să vă spun că cele trei țări despre care este vorba se confruntă cu probleme socioeconomice foarte, foarte mari. În 2001, fiecare dintre partidele politice, ca și a, a, a trebuit să găsească o cale de a explica hotărârile luate oamenilor de pe stradă. În Lituania, deocamdată, prețurile la energie au crescut cu doar 15%, nu cu 40%, așa cum se prevăzuse. Cred că un scenariu asemănător există și în celelalte două țări. Sunt în favoarea unora dintre amendamente, în special în cele care se referă la rolul uh, finanțării BERD pentru dezafectarea acestei uh, centrale de la Coslodui. Cred că Curtea de Conturi ar trebui să verifice însă modul în care se uh, realizează finanțarea. Pe de altă parte, cred că Comisia ar trebui să vină cu o propunere care să uh, reglementeze modul în care trebuie abordată problema aceasta pe viitor, pentru că și din punct de vedere politic și din punct de vedere social este o chestiune foarte importantă. Lituania este într-o situație destul de mulțumitoare în, pre în prezent și cred că și Bulgaria, dar trebuie ca pe viitor să încercăm să reglementăm lucrurile cât mai bine și sunt în favoarea colegilor care spuneau că trebuie să acționăm uh, cu o singură voce să, fim, uh, să ne punem de acord, pentru că este o problemă extrem de sensibilă și din punct de vedere politic și din punct de vedere financiar. Mulțumesc, doamna Hans. Vă rog să uh, fiți concisă în intervenția dumneavoastră finală. Vă mulțumesc. Mai întâi, îmi pare rău, trebuie să vă spun, că reprezentantul comisiei a ales să nu intervină. Aș vrea să fac observațiile mele finale, dar poate că ar fi mai bine ca uh, comisia să intervină înaintea mea. Vă rog, domnule. Poftim. Vă mulțumesc, domnule președinte. Desigur că vom răspunde cu plăcere întrebărilor care ne-au fost adresate. Situația finanțării era inițial următoarea. Conform tratatului de aderare, Finanțarea se acorda până în 2009. Lituania și Slovacia beneficiau de finanțare până în 2013. Beneficiază de finanțare până în 2013. Dacă vrem ca Bulgaria să fie pe picior de egalitate cu celelalte două țări, atunci e nevoie de o propunere în acest sens, care să acopere și perioada 2009-2013. Este vorba tocmai de propunerea pe care o aveți acum în fața ochilor. Pe de altă parte, aspectul principal abordat de, raportar, de raportor este modul în care trebuie cheltuiți acești 150 de milioane de euro. Dacă trebuie cheltuiți pe aspecte legate de energie sau pe promovarea sau construcția de situri de depozitare temporară. E o propunere diferită cea pe care o aveți acum înainte, înainte față de propunerea legată de gestionarea mm, deșeurilor nucleare. Însă Comisia lucrează la un program în acest sens, care a fost pus la dispoziția Parlamentului European și, în conformitate cu declarația domnului președinte Barroso, rezultă clar că Comisia își propune să înainteze o propunere în acest sens în a doua jumătate a anului cu privire la depozitarea finală a deșeurilor nucleare. Este o propunere importantă care să acopere această problemă a depozitării finale a deșeurilor radioactive. Problema se discută în prezent împreună cu uh, tema dezafectării centralei de la Coslodui. Acum, dacă va exista o influență asupra propunerii finale, asta sunt convins că va face obiectul unor discuții. Sunt uh, multe persoane care vor susține uh, o depozitare finală, că faptul că depozitarea finală ar putea să conducă la denaturarea concurenței. De ce să beneficieze, ni se va spune, Bulgaria de un tratament preferențial? Noi considerăm că trebuie ca măsurile privitoare la energie să fie finanțate corespunzător. Să nu uităm că aceste capacități vor fi dezafectate și că trebuie să luăm măsuri pentru a spori eficiența energetică. Există rețele de distribuție a energiei electrice care au nevoie de investiții importante pentru ca să poată deveni mai eficiente. de altminteri, Trebuie să vă spun că în Bulgaria se consumă mult mai multă energie electrică decât în medie în celelalte state membre. Deci aici va trebui sporită eficiența energetică în Bulgaria și, de-al în raportul uh, doamnei raportor, tocmai despre asta se vorbește. În situația, care e situația în Bulgaria, întrebați? Nu există cu adevărat o penurie de energie electrică în Bulgaria. Se exportă însă o anumită cantitate de energie electrică. Așadar, s-a asigurat o înlocuire a energiei electrice produsă de cele patru instalații prin instalații convenționale care generează mult dioxid de carbon, de unde și acest, această creștere a emisiilor de dioxid de carbon în Bulgaria. Și acum răspunsul la Mm, întrebarea referitoare la Curtea de Conturi. Inițiativa sa mi se pare bună. Curtea de Conturi efectuează în prezent un audit al programelor celor trei state, Lituania, Slovacia și Bulgaria. Deci, Curtea de Conturi efectuează un audit și noi am uh, comandat un uh, audit final pentru programul de la Bohorice. Și va exista un audit al programelor uh, care se efectuează în prezent. Așadar, vom fi informați și cu privire la rezultatele uh, auditului Curții de Conturi. Mulțumim, doamne Harms, noi considerăm că cei 150 de milioane de euro trebuie cheltuiți pe măsuri privitoare la energia la energie, ni se pare un lucru bun este vorba de programe care beneficiază deja de finanțare în Slovacia și Lituania până în 2013, dar dacă dorim ca toate cele trei țări să se afle într-o situație de egalitate, e logic să ajutăm și Bulgaria să beneficieze de acest sprijin până în 2013 pentru a-și putea consolida eficiența energetică. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamna Harms. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și comisiei pentru că ne-a oferit câteva lămuriri. E adevărat că am colaborat bine cu Comisia, ne-am străduit să aflăm de la ei informațiile necesare de, pentru a fi incluse în raport, cifrele relevante și Comisia ne le-a pus la dispoziție. Însă aș dori acum să reiau două aspecte care mi se par importante și care depășesc puțin granițele acestei dezbateri. Am fost întrucâtva revoltată de faptul că se consideră oarecum normal faptul că deșeuri nucleare extrem de radioactive sunt depozitate în afara Uniunii Europene, în cauză în Federația Rusă, fără să se cunoască, de fapt, efectul asupra sănătății publice și asupra mediului pe care l-ar avea aceste deșeuri. Și aici sunt recunoscătoare domnului Oettinger, care a spus clar că lucrurile nu pot continua în acest fel. Și aș dori în acest sens să apelez la colegii mei, în special la colegii din Bulgaria, rugându-i să se intereseze de această problemă, ca nu cumva, la un moment dat, să ne aflăm în situația în care ar trebui să recuperăm aceste deșeuri nucleare extrem de radioactive, pentru că până la urmă trebuie să ne asumăm niște răspunderi. Uh, aceste deșeuri nucleare radioactive provin din Uniunea Europeană și s-a câștigat mult în baza energiei uh, nucleare în uh, Bulgaria. De aceea, nu putem să acceptăm că producem energie nucleară fără să ne pese de modul în care deșeurile radioactive vor fi stocate ulterior. Programul de sprijin pentru gestiunea moștenirii Coslodui sau Ignalina reprezintă o finanțare menită să asigure siguranța pentru sănătatea mediului pe de eh, pentru sănătatea publică pe de-o parte și pentru mediu pe de altă parte. Nu putem accepta ca aceste deșeuri să ajungă mai devreme sau mai târziu în Rusia și gata. Și mai e un lucru care mă neliniștește. Faptul că, în momentul acesta, în unele state membre există o teamă incredibilă de dependența de Gazprom, în timp ce, pe de altă parte, impresia este că puțin ne pasă de cealaltă latură a realității și anume că suntem mulțumiți de dependența de Rusia în ceea ce privește uh, aspectele legate de programele nucleare, pentru că programele nucleare în Bulgaria și în alte state membre sunt uh, în uh, administrarea tot a unui operator rus. Așadar, pentru aprovizionarea cu combustibil, pentru uh, depozitarea deșeurilor, tot operatori ruși uh, se ocupă de aceste lucruri. Și asta ce înseamnă? Că statele membre sunt independente de ruși? Dacă nu mă înșel eu, e vorba de operatori care reprezintă chiar filiale ale Gazpromului. Cu alte cuvinte, tot de ruși depindem întru totul în aceste țări. E un raport de dependență pe care nu mi este ușor să îl înțeleg, atâta vreme cât, pe de altă parte, tot clamăm importanța independenței de Rusia. Aștept cu interes directiva propusă de domnul Oettinger și sper că ea va fi la fel de ambițioasă ca uh, ceea ce ne spusese dumnealui în timpul audierii, au, în, uh, în timpul audierii pentru uh, obținerea postului de comisar. Atunci insistase pe independență și pe, pe securitate. Și atunci m-am bucurat foarte mult că a vorbit despre asta. Sper că își va ține și promisiunile. Bun. Punctul următor este examinarea intermediară a programelor europene de navigație prin satelit, apoi vom da cuvântul doamnei Figueiredo pentru a vorbi despre dezvoltarea potențialului de creare de locuri de muncă într-o nouă economie durabilă. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia pentru ocuparea forței de muncă este comisia răspunzătoare. Noi a trebuit să înaintăm un aviz. care reflectă punctul de vedere al Comisiei. Astăzi am purtat dezbateri care ar fi trebuit uh, luate în seamă în momentul redactării acestui aviz. Vorbitorul se întrerupe. Avem înainte o serie de provocări. Apărarea unei economii durabile, astfel încât să putem garanta dezvoltarea economică și socială. Și aici sunt uh, cuprinse și probleme cum ar fi inovarea, securitatea energetică și așa mai departe. Toate acestea se menite a da răspunsuri unor probleme sociale, ori provocările cu care ne confruntăm în prezent. În Uniunea Europeană sunt probleme globale, cum ar fi uh, șomajul sau schimbările climatice, incluziunea socială, penuria de resurse și așa mai departe. Deci, trebuie să ne ocupăm de aspecte cum ar fi competitivitatea. Acesta ar fi contextul acestui aviz. Trebuie, deci, să continuăm să, promovar, să promovăm mm, uh, locurile de muncă eficiența energetică. Însă nu trebuie să pierdem din vedere faptul că unele dintre sectoarele energetice din Uniunea Europeană se bucură de un know-how important și ele au un impact important din punctul de vedere al creării de locuri de muncă în anumite regiuni din Uniunea Europeană. De aceea, cred că trebuie să asigurăm un echilibru corect între inovare, pe de-o parte, și menținerea unei economii uh, funcționale, pe de altă parte. Cred că prin uh, eficiența energetică se pot, uh, se pot promova, uh, se poate promova sporirea numărului de locuri de muncă. Este o politică care ar trebui să fie transfrontalieră și aici mă gândesc și la uh, aspecte care țin de materiale de transport, la toate industri- la industria um, noilor tehnologii, industria automobilelor, industria IT și energiile regenerabile care presupun tehnologii cât mai ecologice. Însă, mai există industrii, cum ar fi, sectoare industriale cum ar fi electronic, industria electronică, industria textilelor și așa mai departe, sectoare industriale care sunt foarte importante în anumite regiuni ale Uniunii Europene și din punctul de vedere al numărului de locuri de muncă pe care îl oferă, în special pentru femei. Ei bine, aceste situații trebuie să fie avute în vedere, trebuie să ținem seama de caracteristicile acestor uh, regiuni. Pe de o parte să promovăm inovarea, dar pe de altă parte să încercăm să nu afectăm locurile de muncă existente. Acestea sunt provocările cu care ne confruntăm în prezent și aștept cu interes punctele de vedere ale colegilor. Pe de altă parte, să nu uităm nici de IMM-uri. Cum pot ele beneficia de asistență, în special pentru inovare? Pentru că să nu uităm că majoritatea IMM-urilor se confruntă cu dificultăți financiare, cu probleme în uh, obținerea de sprijin financiar. Deseori, birocrația necesară pentru obținerea acestor finanțări este foarte mare și uneori este nevoie de, de îndeplinirea anumitor condiții, cum ar fi cofinanțarea. Un aspect greu de îndeplinit, o condiție greu de îndeplinit de multe dintre aceste IMM-uri. Așadar, crearea de locuri de muncă reprezintă sarcina cea mai importantă pe care ar trebui să ne o asumăm și nu va fi deloc o sarcină ușoară, aceea pe de o parte de a crea noi locuri de muncă și pe de altă parte de a le păstra pe cele existente. Astea sunt uh, ideile principale ale raportului meu și aș mai vrea să sugerez Comisiei Europene să aibă o nouă abordare a tuturor acestor chestiuni. De exemplu, un nou mod de acordare a asistenței pentru IMM-uri, un nou mod de apărare a unor sectoare industriale. Va trebui să purtăm o dezbatere pe toate aceste teme. Eu în orice caz, cred că inovarea poate să constituie un uh, răspuns la toate aceste probleme. Mulțumesc. Îmi pare bine că ați fost foarte succintă, așa că putem să mergem repede cu ordinea de zi. Dragi colegi, Discuția privind dezvoltarea durabilă, creșterea economiei, economia cu emisii scăzute de carbon și crearea de locuri de muncă, această dezbatere este destul de vagă și plină de eufemisme. Ă, nu vreau acum să reiau criticile adresate strategiei 2020, care este marcată de confuzie și ambiguitate. În Comisia ITRE trebuie să ne punem următoarea întrebare, și anume, care sunt principalele obstacole cu care se va confrunta industria în viitor și cum va putea industria europeană să ia să devină câștigătoare pe plan internațional, asigurând locuri de muncă și prosperitate și creștere pentru toată lumea. Să nu uităm de scăderea accelerată a resurselor de energie fosilă. Multe resurse, deci, sunt pe cale de a fi epuizate. E vorba de metale, de, mine, de minereuri, a căror consum a fost foarte crescut, accelerat în ultimii ani, cu aproape 300 de 100%. Iată o serie de provocări care să ne, trebuie să ne ducă la restructurarea industriei noastre. Ideea este numai de a reduce uh, consumul acestor resurse, ci de a profita pentru a transforma industria, a o face mai durabilă, pentru ca toate sectoarele și branșele să fie mai durabile. Trebuie să promovăm inovarea, o raționalizare a resurselor, reciclarea materiilor prime și așa mai departe. Măsuri care să ne ducă spre o economie dematerializată, o industrie dematerializată. Să ne concentrăm apoi pe eficiența energetică și pe materiale care nu produc multe emisii de uh, dioxid de carbon. Deci, resurse minime Schimbările sunt absolut enorme și foarte rapide. Ele trebuie să aibă loc în contextul schimbărilor climatice și ale puizării resurselor de metale, care una dintre ele nu vor uh, mai fi uh, peste 20-30 de ani. Măsurile trebuie luate astăzi, aici și acum, schimbări făcute acum uh, și aici trebuie să implicăm pe oamenii de știință, să avem o abordare mai inovativă și mai creativă. Situația actuală, când ne uităm la diferitele programe europene, nu ne duce cu gândul la o schimbări radicale. Este nevoie de măsuri noi, dar și de măsuri care să modifice cele existente. De exemplu, uh, acea taxă ecologică pentru materiale de construcții nu a fost încă introdusă. Să-i aducem împreună pe toți factorii implicați, inclusiv institutele de cercetare, platformele industriale și de cercetare, pentru a reuși să reducem cât mai mult impactul nostru asupra mediului. Să nu înce- să, de ce să nu începem cu uh, clădirile, cu construcțiile care sunt adevărați mamuți eu am susținut o serie de amendamente din partea grupului meu care sunt mult mai concrete decât ce mi s-a prezentat până acum și care privesc spre viitor. În sfârșit, aș vrea să spun că dacă luăm măsurile care necesară, vom reuși să ne, modific- să ne reformăm economia și să aducem și locuri de muncă acolo unde trebuie. Domnul mulțumesc foarte mult! mulțumesc, Jadot. Mulțumesc, domnule președinte. S-a mai spus aici faptul că provocările sunt imense, oportunitățile sunt imense, este vorba de schimbarea întregului mod de producție. Dacă ne uităm la cifre, industria energetică, tradițională reprezintă uh, foarte multe locuri de muncă față de celelalte sectoare. Uh, dacă ne uităm la energiile regenerabile, la industria construcțiilor sau la cea a transporturilor, aici avem încă și mai multe locuri de muncă uh, cu normă întreagă. Deci sunt sectoare de viitor, dar care sunt deja funcționale și care pot să ne ducă foarte, foarte multe locuri de muncă față de uh, industria tradițională, să zicem. Deci potențialul în ce privește ocuparea este enorm. Însă avem o situație astăzi în Europa marcată de lipsa de investiții. Avem o problemă dublă. Pe de o parte, industriile tradiționale pleacă în străinătate, se delocalizează și pe de altă parte, cele de viitor și ele părăsesc teritoriul european uh, căutând orizonturi mai prielnice. Deci, în acest raport va trebui să creăm, în primul rând, un cadru de investiții stabil pentru toate aceste noi sectoare. Din păcate, vedem prea des în anumite sectoare. În Franța, de exemplu, uh, un cadru administrativ, juridic, mult prea instabil, de exemplu, în ce privește energiile regenerabile. Deci ne trebuie un cadru juridic, administrativ, uh, care să permită pe 10, 15, 20 de ani investiții și vizibilitate în aceste noi sectoare. Pe de altă parte, sprijinul pentru IMM-uri. Să le permitem acestora să poată să înțeleagă cum pot să intre pe aceste noi piețe. Există o serie de studii noi de state membre care arată modul în care uh, anumiți uh, furnizori uh, care lucrează pe, pentru industria automobilă pot să își activitatea și să meargă, de exemplu, pe uh, eolian. Deci, iată, această uh, tranziție care permite anumitor uh, agenți economici să meargă spre noua economie. Și acum mai este și problema angajaților. Mult prea adesea vedem că în statele membre, uh, în sectoarele tradiționale, salariații își pierd locuri de muncă, pierd drepturi și sunt cumva într-o stare de pasivitate. Trebuie să implicăm și neapărat să um, uh, obligăm întreprinderile care închid se închid să investească în uh, branșe de viitor. De exemplu, în ce privește petrolul și rafinăriile, există foarte multe capacități în Europa. Întreprinderile fac miliarde și miliarde de beneficii și uh, infrastructurile cad în paragină. Iată ce, ce trebuie să facem. Vă mulțumesc! Bedanke mich herzlich, äh, darf damit diesen Mulțumesc foarte mult! O să încheiem cu acest punct de la ordinea de zi. Mm, putem eventual să depășim câteva minute o cerere de sat interpreților. Bun, trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi din această dimineață. Domnul Werner Langen este raportor. Este vorba de standardele de performanță de emisii, privind emisiile pentru vehiculele utilitare ușoare noi. Este propunere din 28 octombrie 2009, anul trecut, care a trecut pe la Comisia Envi, sau care aparține Comisia Envi, și avem aici o procedură specială, pentru că aici avem și Comisia uh, ITRE, care este vizată, pentru că e vorba de efecte pe plan economic dar și efecte asupra IMM-urilor și asupra lucrătorilor uh, independenți. Deci nu vizează întreprinderile, sau firmele mari. Deci efecte mai importante sau care vizează anumite sectoare. Äh, produziert und 10,8 Millionen Nutzfahrzeuge, große und kleine. În lume astăzi sunt produse 49,5 uh, vehicule grele și jumătate vehicule ușoare. Astăzi, China reprezintă aproximativ 50% din producția mondială de autovehicule și deci sunt un producător mult mai mare decât Uniunea Europeană. Comisia a făcut o propunere bazată pe o decizie din octombrie 2000. Știți foarte bine că a existat o propunere destul de ambițioasă care propune o limită, o limită uh, de emisii și era vorba de acele mici vehicule utilitare de categoria N1 de maxim 3,5 tone care se emită nu mai mult de 175 de grame de dioxid de carbon. Dar mai avem o categorie, vehiculele pentru transport sau de transport. Comisia face o propunere și anume încă o dată 175 de grame. Aceasta este propunerea comisiei. Și întrebarea este dacă avem nevoie de norme specifice pentru a rămâne pe acest nivel și cred că pentru aceste vehicole avem nevoie de o perioadă de tranziție. Mai există o, o propunere, 135 de grame, limita începând cu anul 2020 Dar obiectivul curent este de 175 de grame, iar Comisia se gândește și la un obiectiv mai ambițios pe termen lung, 135. Va trebui să dezbatem aceste cifre. De asemenea, mai există un aspect și anume momentul în care producătorul de autovehicole nu produce sau decât motorul și celelalte piese uh, sunt produse în altă parte. De exemplu, șasiul. Deci, cine este răspunzător de emisiile de dioxid de, de, de, de, dioxid de carbon emise de vehicol? vehiculul finit. Industria automobilă și exprimat reticența față de propunerile de valori medii ale Comisiei. Industria de resort are alte propuneri și așteptăm rezultatul. Acum, în ceea ce privește um, acțiunile corective, pentru autovehiculele mici, utilitare, acestea sunt mai puțin sancționate decât uh, camioanele. Mie nu îmi place această idee și o resping, deoarece uh, e vorba de sancțiuni care vizează mai mult uh, IMM-urile și utilizarea acestor vehicule devine mult prea scumpă. Trebuie din potrivă uh, să susținem propunerile pozitive, tip bonus sau credit, care apar de altfel în propunerea comisiei, după cum spuneam. În sfârșit, derogări pentru vehiculele produse în serie limitată. Cum să fixăm oare aceste valori în procente sau altfel? Iată întrebarea. A existat o serie de discuții. De fapt, discuția a început pe 17 martie și s-au adresat deja critici în ceea ce privește valorile preconizate pe termen lung. Și se mai pune o întrebare, anume, cum va fi modificată această, această, această cifră de 175 de grame în contextul, de exemplu, limitării vitezei cu dispozitive sau mecanisme de control adecvate. Și Aș spune că um, propunerea comisiei merge pe calea cea bună, dar ähm, Mulțumesc foarte mult. Există cinci cereri de intervenție, însă vă rog să nu vorbiți mai mult de un minut pentru că interpreții nu pot să stea mai mult. Vă rog, deci, să fiți cât mai conciși cu putință. Voi încerca să respect uh, instrucțiunile președintelui și nu voi spune decât câteva cuvinte. Sper însă că vom avea ocazia să aprofundăm acest subiect în uh, cadrul următoarelor dezbateri pentru că, după cum spunea și raportorul, sunt uh, chestiuni esențiale. Aș vrea să fac referire la obiectivul pe termen lung. Obiectivul nostru este de 135 de grame de dioxid de carbon pe kilometru pentru vehiculele comerciale, începând cu 2020. Să zicem că reușim să atingem acest obiectiv. Pentru aceasta e nevoie de tehnologii care nu sunt încă bine verificate. Nu cunoaștem nici ciclurile de emisii. Sistemul de producție trebuie modificat și asta are repercusiuni economice repercusiuni care nu pot fi bine estimate. Mi se pare de asemenea nerealist să stabilim un obiectiv pe termen atât de lung, fără să fim siguri de fezabilitatea tehnologică a soluțiilor propuse, care trebuie să facă obiectul unei analize de impact pe care trebuie să o realizeze Comisia pe viitor. Se creează, deci, o nesiguranță pe piață care nu mi se pare de dorit. Înainte de a fixa limite atât de severe, trebuie să facem o evaluare completă și de-abia după ce se va face acest studiu vom putea fixa obiective. Mă îngrijorează articolul 8 care introduce sancțiuni pecuniare pentru emisiile care depășesc uh, limitele pentru perioada de până în anul 2018. Suma este de 120 de euro. Mi se pare o sumă enormă față de suma de 95 de euro pentru vehiculele din alte sectoare. S-ar putea menține reglementările actuale pentru automobile. Mulțumesc, doamnă raportor. Mulțumesc. Aș vrea să salut cele spuse de raportor în ce privește întreprinderile mici. Cred că avem o răspundere față de întreprinderile mici și mijlocii și e interesant că pentru fiecare euro investit în reducerea emisiilor de dioxid de carbon la vehiculele utilitare, va exista un beneficiu de 1,40 euro pentru utilizatorii de energie. Cred că este important să reducem uh, emisiile vehiculelor utilitare. Propunerea aceasta nu este una oarecare. O așteptăm de multă vreme. Inițiativa a fost luată în 2007 pentru a se compensa uh, reducerea obiectivelor uh, fixate pentru automobile. Producătorii au reușit să facă îmbunătățiri în ceea ce privește automobile mai repede decât am anticipat și cred că acesta este un semnal pozitiv și încurajator atunci când discutăm despre vehiculele comerciale. Sigur, vehiculele utilitare nu sunt automobile, este mai greu să fie aerodinamice și trebuie să respecte anumite cerințe legate de greutate și așa mai departe. După cum spunea raportorul, mai intervine o implicație. Vehiculele comerciale pot avea mai multe configurații și caroseria este fabricată în mai multe etape și trebuie să se țină cont de, acela, de acest lucru. Pe de altă parte, multe dintre îmbunătățirile care au fost uh, făcute în ceea ce privește motoarele pe motorină sunt uh, transferabile la vehiculele comerciale mici și în ultimele trei ani s-au realizat îmbunătățiri de 30% în ceea ce privește emisiile vehiculelor care funcționează pe motorină ceea ce este vehicule cu motoare diesel, ceea ce este un lucru bun. Este de asemenea bine să constatăm că s-au făcut progrese în privința vehiculelor electrice, pentru că chiar și fără această legislație, vehiculele electrice sunt uh, din ce în ce mai um, sunt fabricate în număr din ce în ce mai mare. Și pentru a conchide, fiindcă știu că nu avem mult timp, cred că există argumente pentru a stabili uh, ținte de 160 grame până în 2015 și 135 de grame până în 2020. Mulțumesc. Uh, dau cuvântul raportorului din Umbra. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. ni s-a atras atenția să fim vigilenți și să nu adoptăm ținte prea ridicate fără să știm care va fi impactul asupra tuturor structurilor. Cred că în discuțiile viitoare trebuie să dispunem de marjă de manevră și trebuie să încercăm să vedem care ar fi impactul unui status quo nu doar pentru sectorul uh, construcțiilor de automobile, ci și pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru că, încă o dată, datele analitice sunt esențiale. Nu trebuie să luăm uh, măsuri uh, având în vedere doar un sector. Mulțumesc, domnul Jano. Mulțumesc, domnule Jado. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt surprins să văd că nu am uh, tras învățămintele care s-au desprins în discuție din Parlament cu privire la automobil. Sectorul acesta este în continuare în criză și încheiem acorduri de liber schimb cu parteneri comerciali, acorduri în care negociem derogări pentru a ține cont de ambițiile Coreei, de exemplu, în ceea ce privește emisiile uh, automobilelor. Europa încearcă să satisfacă strategiile constructorilor de automobile și, din această cauză, nu are o industrie competitivă, novatoare, chiar dacă industria aceasta rămâne foarte puternică în Europa. Fac legătura cu discuția anterioară cu privire la sectoarele de promovat. Am avut, am traversat o criză energetică, socială, Constructorii, automobil, constructorii de automobile au depășit uh, țintele despre care s-a discutat aici, ori iată că din nou spunem că fabricanții de automobile nu vor reuși să atingă obiectivele, că nu există suficiente inovații și ne punem întrebări în privința impactului. Impactul asupra întreprinderilor uh, care nu s-au adaptat, uh, nu va fi uh, mic. Un obiectiv de 160 de grame în 2015 și de 135 de grame în 2020. Obiectivele acestea sunt realiste și benefice pentru industrie și pentru europeni. Mulțumesc! Marchis. Doamna Marchis. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu domnul Jadot. E adevărat că trebuie să profităm de această șansă. Această reglementare trebuie să nu fie nici prea ambițioasă, nici prea rapidă. Nu sunt de acord cu ideea instituirii unei perioade de tranziție mai lungi. Trebuie să mergem repede și vehiculele comerciale nu trebuie să beneficieze de o perioadă de tranziție mai lungă, după cum a propus domnul Lang. Din potrivă, cred că trebuie să se aplice aceleași reguli și vehiculelor comerciale și celor particulare. De altfel, fabricanții dau dovadă de o ingeniozitate extraordinară și de o capacitate de inovare foarte mare și vor reuși să se adapteze. Cred că Trebuie să ținem cont de faptul că în China progresele făcute sunt chiar mai mari. Și uh, comenzile de automobile din China sunt în creștere. Trebuie așadar să fim mulți mai vigilenți și să înțelegem că există o capacitate de inovare în Europa care nu trebuie subestimată. Se poate inova și se poate crește calitatea. Ce vreți mai mult? Trebuie să uh, fim ambițioși. Niciodată nu putem fi prea ambițioși și să uh, fixăm, uh, să punem ștacheta foarte sus și în privința altor sectoare. Mulțumesc, domnul Lang, dacă dorește să intervină din nou, însă foarte pe scurt. Mulțumesc foarte mult. Raportul va fi disponibil la sfârșitul săptămânii și apoi va fi tradus. Ceea ce este important este propunerea cu privire la eco-inovație. Trebuie să ținem cont și de eco-inovație. Vă mulțumesc, spune președintele, mulțumește și interpreților. Îmi cer scuze pentru întârziere. Pe curând!